apologies for this delay. Um, some of you might... Ne cerem scuze pentru această întâlnire. Nu vreau să începem fără socialiști, dar eh, înțeleg că socialiștii tocmai se îndreaptă încoace din cealaltă clădire și peste un minut sau două vom putea începe întâlnirea. Ok, I think we've waited long enough. Uh, I... Cred că am așteptat suficient. Putem să începem. Sunt președintele acestei comisii pentru că cel mai, sunt cel mai vechi membru în Parlament uh, în această comisie, nu pentru că aș fi cel mai în vârstă. Și sunt aici pentru foarte scurt timp. Scopul acestei reuniuni este numirea biroului, și anume a președintelui și a vicepreședinților acestei comisii, conform regulamentului 191. Aș dori să vă întreb dacă există o nominalizare pentru președinția acestei comisii. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îl nominalizez pe domnul Wolf Klintz Domnul Wolf Klintz a fost nominalizat. Avem alte nominalizări pentru președinția acestei comisii? Nu? Atunci Domnule Klintz, sunteți de acord să preluați președinția acestei comisii? Da? În acest caz... I was about to say I would Vreau să spun că vă declar ales prin aclamare, dar tocmai s-a întâmplat acest lucru. Felicitări, domnule Clinț, și puteți, puteți să vă preluați locul la prezidiu. Liebe Kollegen, meine... Stimați colegi, doamnelor și domnilor, trecem cu acestea la alegerea celor patru vicepreședinți și vreau mai înainte să întreb, să întreb pe reprezentantul EPPDE, domnul Monsignore, pe cine nominalizează din partea grupului său. Mulțumesc, domnule președinte grupul meu îl, o propune pe colega Ivanova din partea grupului PPE. Apparently the, uh, it didn't work. Are you ready? Se pare că nu a funcționat uh, amplificarea. Uh, doamna Ivanova, sunteți uh, dispusă să acceptați această nominalizare? Alți candidați dacă sunt. V-ați declarat uh, interesele financiare? Bine. Bine ați făcut dacă ați făcut. Atunci, uh, haideți să o nominalizăm și să o desemnăm pe doamna Ivanova tot prin aclamație. Congratulations, Mrs. Ivanova, you are now the... Felicitări, doamna Ivanova, sunteți prima vicepreședinte a acestui, a acestei comisii. Vă rog să luați loc lângă mine. Acum eh, nominalizăm și eh, desemnăm al doilea vicepreședinte. Eh, vă rog, domnule Hughes, în numele socialiștilor și democraților. Mulțumim. Vreau să o nominalizez în numele grupului nostru pe doamna Lisa Iachensare. Vreau să vă întreb, doamnă, dacă sunteți dispusă să acceptați această nominalizare? V-ați declarat și dumneavoastră interesele financiare așa cum trebuie? Perfect, foarte bine. Mai există și alți candidați? Nu pare să fie cazul. Din nou, cred că putem să facem desemnarea prin aclamare. Vă mulțumesc. So, congratulations, we are now the second... Felicitări, sunteți a doua vicepreședintă, dacă îmi permiteți să spun așa. Și, și sper că în cursul activității, colaborării noastre să, vă, să reușesc să vă pronunț numele corect. Ajungem acum la nominalizarea celui de-al treilea vicepreședinte, Sven Grigor pentru Verzi. Vă rog să vă faceți nominalizarea aș vrea să-l propun pe colegul meu, Pascal Confan, care cu siguranță va avea o contribuție valoroasă la activitatea comisiei dumneavoastră. Domnule coleg, sunteți gata? Da? V-ați declarat uh, interesele financiare? Perfect. Sunt și alți candidați? Nu este cazul. Atunci, haideți să aplaudăm și pe al, cel de-al treilea vicepreședinte al acestei comisii. Vă rog. Pascal Canfin este așadar al treilea vicepreședinte și trecem la cel de-al patrulea vicepreședinte. Nicolas Ciuntis va face nominalizarea pentru... Mulțumesc, domnule președinte. Miguel Portas este nominalizarea noastră pentru cel de-al patrulea post de vicepreședinte. Stimate coleg, sunteți dispus să acceptați? Uh, da, domnule președinte, și să știți că mi-am declarat și interesele financiare la timp și așa cum trebuie. Mulțumesc, atunci tot prin aclamare uh, vă invit să uh, aplaudăm, să-l felicităm pe cel de-al patrulea uh, vicepreședinte al acestei comisii. So, you know, this is, this is a rather formal meeting uh, that tries... Că această reuniune este uh, parcum formală, este o reuniune uh, de constituire a unei comisii. Vreau să vă mulțumesc de aceea tuturor pentru faptul că ați acceptat să vă fiu președinte. Voi face tot ce-mi stă putință, împreună cu Uh, vicepreședinții, coordonatorii, raportorii, raportorii din umbră. Voi face așadar totul pentru ca această comisie să aibă succes. Prima reuniune a coordonatorilor va avea loc uh, lunea viitoare la Strasburg de la 5.30 la 6.30 după amiază. De aceea uh, rog toate grupurile parlamentare să-și uh, desemneze, să-și nominalizeze în timp util coordonatorii pentru ca aceștia să poată participa la reuniune. Vom stabili atunci uh, planul de lucru și următorii pași în activitatea noastră. Iar următoarea reuniune plenară a acestei comisii va avea loc pe 4 noiembrie între orele 10 și 12.30. Am fost rugat să fac uh, un anunț, anume că uh, astăzi va avea loc o reuniune a Comisiei Econ, uh, la care va participa comisarul Charlie McCreevy, care va începe la 11 în ASP 3E2, deci sala ASP 3E2. Oricine dorește să participe la această reuniune a coordonatorilor Econ cu Charlie McCreevy, este invitat să participe acolo. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem acolo. Sorry. Sorry. I I have Scuzați. Tocmai mi s-a semnalat că domnul Robert Goebbels dorește să ia cuvântul. Bineînțeles, are dreptul să o facă. Aveți cuvântul. Domnule președinte, permiteți-mi în primul rând să vă felicit din partea noastră a tuturor. Vreau să-i felicit de asemenea și pe vicepreședinți, însă pe ordinea de zi era și punctul 5, chestiuni diverse. Eu cred că ar trebui totuși ca la această primă reuniune a Comisiei Speciale să ne gândim care va fi programul nostru de lucru. Administrația este minunată, ne-a pregătit totul așa cum trebuia Avem uh, niște documente care ne-au fost distribuite, pe care numele dumneavoastră apare deja, înainte ca dumneavoastră să fi fost ales ca președinte. Văd că s-a stabilit un program de lucru pentru lunile următoare și, bineînțeles, acest program este indicativ, așa se spune. Este un program indicativ care ne va ajuta care îi va ajuta pe coordonatori în munca lor. Eu sper că nu există deja un administrator care scrie și raportul final al comisiei noastre speciale. De aceea aș vrea să insist în numele grupului meu asupra nevoii de a avea o reflexie profundă pe marginea orientărilor pe care vrem să le dăm lucrărilor acestei comisii speciale. Eu am 10 ani de experiență la Parlamentul European, am făcut parte din patru comisii speciale, am avut și onoarea de a fi președintele unei astfel de comisii, prin urmare știu cum funcționează Parlamentul European. Și principalul pericol care ne pândește este să prezentăm un raport admirabil care va merge direct la coșul de gunoi. rapoarte în legătură cu criza economică și socială, deci astfel de rapoarte există deja, foarte numeroase sunt. Dacă noi vrem să facem un raport special, trebuie să încercăm să obținem niște concluzii care să fie cuprinse în munca legislativă a Parlamentului, deoarece Parlamentul este un organ legiuitor. Din acest motiv, v-aș propune ca măcar odată să ne gândim la o altă organizare a muncii noastre, la un alt fel de organizare. Bineînțeles, vom avea un raportor sau o raportoare foarte competentă, vom avea și alți colegi care vor face propuneri, probabil la fel de competente. Însă dacă vrem într-adevăr să venim cu niște propuneri uh, care să aibă o amploare mai mare decât uh, amploarea de la Parlamentul European, e nevoie de niște academicieni de vârf, de niște profesori universitari pe care trebuie să-i cooptăm. Vă reamintesc celor care sunteți interesați de această chestiune. Congresul American, în urmă cu 10 ani, a înființat o comisie specială între Senat și House of Representatives și au uh, cooptat câțiva oameni de știință la aceste lucrări și au făcut raportul Meltzer. Iar acest raport Meltzer a fost cunoscut la nivel mondial și toate instituțiile financiare mondiale au trebuit să se ocupe de acest raport Meltzer. Și asta tocmai pentru că acest raport nu a fost elaborat doar de politicieni. Eu sunt un politician, nu spun că politicienii nu sunt buni de nimic, însă vreau să vă spun că propunerile noastre riscă să fie pur și simplu arhivate dacă noi nu încercăm să oferim o oarecare amploare acestor lucrări. Este propunerea pe care vă fac acum, probabil că veți putea discuta în cadrul biroului cu coordonatorii săptămâna viitoare, deci să încercați să cooptați câțiva profesori universitari, persoane, personalități cunoscute care să ne poată inspira. Mulțumesc, domnule Goebbels, pentru explicitările și sugestiile dumneavoastră. Pot să vă asigur că ne vom strădui să includem în activitatea noastră pe toți aceia care pot, prin contribuțiile lor, să fac în așa fel încât activitatea noastră să fie într-adevăr apreciată și rezultatele ei să fie utile. Uh, nu degeaba această comisie este uh, înființată ca o comisie specială pentru că, tocmai pentru că trece dincolo de cadrul uh, uzual în care au fost înființate și sunt operate celelalte comisii, cum e Econ sau sunt, sunt altele. Uh, deci uh, se înțelege de la sine că trebuie să cooptăm pe cei mai buni dintre cei mai buni pentru a găsi soluții la întrebările și provocările cărora trebuie să le uh, facem față. Materialul care a fost realizat până acum este un prim proiect de uh, program de lucru, este o listă indicativă care să ajute să, să ofere o primă orientare raportorilor și coordonatorilor. Uh, domnule Morris, uh, văd că v-ați înscris la cuvânt, vă rog. Grație, președinte. Bună Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că recunosc remarcile colegului nostru și aș dori să atrag atenția asupra influenței acestei comisii și să arătare atenția președintelui în legătură cu necesitatea de a fi foarte atenți la o cerință de disipare a expertizei. Uh, să folosim oameni care. Domnul Bonsignore, Aș dori... Mulțumesc, domnule președinte. Salut remarcile făcute de colegul nostru din Luxemburg. Și eu cred că vom avea nevoie de o contribuție externă majoră, nu doar uh, contribuții din partea celor care sunt în această comisie. Știu că există mulți colegi cu experiență în această comisie, însă criza a fost foarte dificilă, însă, după părerea mea, nu a fost uh, încă examinată și rezolvată complet. Avem în continuare o criză a locurilor de muncă și o criză care se va agrava în viitor. Trebuie să înțelegem că ochii lumii și ai statelor membre sunt îndreptați asupra noastră. În această perioadă uh, facem lucrurile destul de pripit și trebuie să, uh, dacă vrem să facem o treabă bună, trebuie să facem față problemelor și să încercăm să le rezolvăm în mod onest. De asemenea, aș dori să spun că îl susțin pe președintele nostru pentru a găsi răspunsurile necesare. Vă mulțumesc, domnule Bonsignore. No surprise to you that... Uh... Ole Smith. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, și grupul ALDE vă susține în totalitate. Nu sunt de acord cu domnul coleg Goebbels, care este un prieten, de altfel. Dar nu este prima dată când uh, facem acest lucru. Robert, nu trebuie să exagerezi, am lucrat foarte mult împreună. Însă ai spus ceva că multe dintre rapoartele noastre au ajuns la coșul de gunoi. Nu sunt de acord, în special în ultimii doi ani în Comisia Econ, cred că am făcut foarte multă uh, muncă de calitate, ne-am ocupat cu foarte multă legislație dificilă și se văd uh, rezultatele. Aș dori să termin, domnule președinte, spunând că am putea să așteptăm până luni pentru a afla ceea ce vom, eh, va trebui să mai facem mai în detaliu în următoarele luni și în următorul an. Vă mulțumesc, doamna Lesvan. Eh, tack så mycket för ordet. Eh, jag talar svenska. Vă mulțumesc, că mi-ați dat cuvântul, voi vorbi suedeză. În primul rând, te vreau să doresc să îl felicit pe domnul președinte și pe uh, vicepreședinți pentru desemnarea lor. La fel cum a spus domnul președinte la început, am baza, ne-am pus foarte multe speranțe în această comisie. Trebuie să lucrăm rapid, să avem o activitate de calitate. Și comisiile permanente deja existente în acest Parlament lucrează fiecare pentru sine. Însă noi noi în această comisie specială suntem un fel de agenți de legătură între aceste probleme uh, care țin de criza financiară, de șomaj, de uh, metodele de producție. Suntem într-o societate care nu are o perspectivă durabilă pe termen lung și nu putem să vorbim doar despre finanțe. Trebuie să vorbim și despre șomaj, despre probleme sociale și așa mai departe. Lucruri legate de un model de societate durabilă. Trebuie să ținem cont de aceste lucruri în programul de lucru și să nu să nu fim o, de a avea o excrescență a Comisiei Economice. Uh, dacă îmi permiteți, iată că am, am, am deraiat puțin și am ajuns deja la o primă discuție de fond a, asupra activității noastre. Notez că este că, că se prezintă un mare interes pentru colaborarea în, acest, în această comisie și vă asigur că cu toții veți avea uh, prilejul să vă prezentați uh, opiniile, dar azi uh, trebuie, din păcate, din motive organizatorice, să vă restrângă înscrierile la cuvânt la maxim un minut. Mai am o serie întreagă pe Sven Giegold, pe doamna Pervanș Berez, Pascal Ponfin, domnul Portas, Coli Canal, Vicky Fort și uh, colegul Pașca. Și domnul Thomas Mann, cu aceasta însă va trebui să închid lista vorbitorilor, pentru că, pentru că altfel nu vom putea să încheiem în timp util. Domnul Sven Giegold. I, I think, uh... Foarte pe scurt. Eu cred că colegul nostru din Luxemburg a venit cu o propunere foarte constructivă. Dumnealui ne-a spus că este în interesul nostru comun ca această comisie să fie cât mai cunoscută, cât mai faimoasă. Și asta e foarte clar, că ne, că ne va ajuta să avem de partea noastră câțiva experți. Bineînțeles, trebuie să ne dăm seama că în ceea ce privește economia și criza există foarte multe opinii divergente. Însă, dacă am avea astfel de personalități care să colaboreze cu noi, vom avea de câștigat și vom putea, cred că este o propunere foarte constructivă. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Beres. Vreau să vă felicit pentru faptul că ați fost ales ca președinte. Va fi o plăcere cu siguranță să lucrăm împreună la această comisie. Ați spus că odată cu lucrările Ați spus că prin lucrările pregătitoare vom avea un prim schimb de opinii pe 4 noiembrie. Eu cred că va trebui să examinăm și dinamica acestui mandat care ne-a fost conferit înainte de a pune osul la treabă, pur și simplu. Aș vrea să vă spun acum câteva cuvinte în legătură cu propunerea de a avea un comitet științific permanent care să colaboreze cu noi. Deci, pe lângă apelurile de ofertă pe care le facem pentru anumite studii, cred că am putea avea un grup de experți, de profesori universitari, care să ne permită să facem niște analize aprofundate. Deci, pe lângă sprijinul administrativ pe care îl avem, să avem și un sprijin exterior. În comisiile permanente legislative se întâmplă de multe ori așa, însă aici suntem la o comisie specială. Vom avea un raport care trebuie redactat pe parcursul duratei uh, de viață acestei comisii și de aceea cred că un astfel de grup uh, de experți ne-ar ajuta foarte mult. Acest grup de experți trebuie să fie alcătuit într-un mod transparent, fiecare să intervină, respectând, bineînțeles, regulile Parlamentului European. Deci cred că o astfel de idee ne-ar ajuta foarte mult. Mulțumesc, Pervanș! Ca de obicei, vii cu propuneri foarte utile, foarte la obiect. Cred că vom uh, reuși să ajungem la o înțelegere în legătură cu ceea ce ne-ai spus tu și ce ne-a spus și Robert. Vom încerca să lucrăm împreună. De asemenea, poate că Ole Schmidt a înțeles greșit propunerea ta, Robert. Domnul Confam, cel de-al treilea vicepreședinte. Două comentarii, comentarii rapide. Modul de organizare de aici reproduce totuși um, o anumită structură de macroeconomie, de finanțe și socială. Uh, eu sunt de acord cu intervențiile anterioare și cred că în această comisie ar trebui să avem un format diferit. Trebuie, bineînțeles, să discutăm despre criza financiară, însă cred că experții pe care îi vom audia nu trebuie să fie toți din uh, mediul finanțelor. Ar trebui să avem o viziune transversală, ar trebui să avem sociologi, economiști care să ne vorbească despre mediul înconjurător, despre finanțe, sau specialiști de mediu să ne vorbească despre inegalitățile sociale. Deci avem nevoie de o abordare transversală care să fie diferită de munca legislativă obișnuită din cadrul comisiilor. Cred că propunerea din documentul de lucru preliminar vrea doar să ne ofere același punct de plecare pentru, pentru activitatea noastră deci nu este nimic uh, exhaustiv și Comisia Specială a fost creată tocmai pentru că s-a considerat că uh, impactul acestei crize trece dincolo de sfera financiară economică Vom încerca, deci, să integrăm și această componentă propusă de dumneavoastră. Azi doar vrem să luăm la cunoștință uh, care sunt propunere, propunerile dumneavoastră. Nu, dom- domnul Portas. Também, eh, muito rapidamente, eh, eu creio que a sugestão feita... Eh, Foarte Cred că sugestia făcută de către socialiști este deosebit de interesantă. Însă, bineînțeles, trebuie să vedem ce anume vom putea face exact. Colegul nostru, Confant care tocmai a luat cuvântul, ne arată o linie de activitate în care am amestecat mai multe specialități, mai multe discipline și mi se pare că e ceva binevenit, mai ales în comisia noastră. La programul de audiere ar trebui să garantăm, să încercăm să garantăm un pluralism al părerilor în legătură cu originea și cu natura acestei crize cu care ne confruntăm. Trebuie să încercăm să înțelegem, să avem un diagnostic corect uh, al crizei pentru a veni cu remediul potrivit. Președintele va trebui să se asigure că această comisie are competențe care depășesc uh, perioada, să zicem, medie. Trebuie să ne dăm seama că vor exista niște directive care vor fi absolut fundamentale pentru viitoarea reglementare. Deci de aceea trebuie să găsim un echilibru între perioada pe termen mediu și cea pe termen lung. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă. Dragi colegi, spune domnul Clins, tocmai mi s-a spus că interpreții uh, nu vor mai lucra pentru noi, deci va trebui să vorbim în limba engleză. Mai am câteva cuvinte, uh, câteva persoane pe listă, însă în limba engleză. Domnul Kamal. Oh, I should have no problem with this, this request. <laughs> um,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 Okay.